Voilà, je vous propose de... Vă propun să începem. Începem printr-un vot. Avem un singur vot. Deci vă mai las câteva secunde să luați loc. donc c'est le vote sur la cohésion. Votul privind coeziunea teritorială. Declar votul deschis. Dacă domnul Lenars are bunăvoința să ia loc. Meneer Lenarts. Domnule Lenarț, e vremea să votăm. Bun, propun să începem. Așadar, compromisul numărul 7. Pentru, împotrivă, cine se abține, acceptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Votăm amendamentul 51, care este împărțit în trei prima parte pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Verificăm vot electronic pentru prima parte. un PP Avem un vot în plus. Donc c'est accepté. Bun, acceptat. Partea a doua cade. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Partea a treia este adoptată. Amendamentul 63. De asemenea, două părți. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri, respins. Partea a doua devine caducă. Și atunci compromisul numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 42 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că vom verifica, vă rog. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 55, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 64, pentru, împotrivă, Abțineri adoptat amendamentul 66 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 68 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 75 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 76 în trei părți. Prima pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie verificat. Ok. Votul este închis. 23 la 21. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 82, pentru, împotrivă, abțineri, este adoptat. Verificăm 82, declar votul deschis. Clu? Votul este închis. A, votul electronic, din păcate, iată. Nu este vot electronic. Domnule președinte, nu e vot electronic, este un vot de verificare. Deci, trebuie să țineți cont faptul că un eurodeputat nu a, fost, nu a votat chiar dacă era prezent în sală. I'm sorry, but we voted. Îmi pare rău, am votat. N-a fost clar. Am uh, spus că verificăm. Și atunci uh, deputatul trebuie să fie atent îmi pare rău, acum este prea târziu. Am verificat. Asta este situația. Je m'excuse, mais je maintiens comme... Îmi cer scuze, respins. Eu mă abțin, ca președinte. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 1. 83. Verificăm. Nu, se même chose. Nu, e același lucru. Le vote est clos. Votul este închis. Se rejeté. Respins compromisul 1 pentru abțineri. Împotrivă, întâi, abțineri bun, acceptat. Amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 2. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 4. Verific revenim la 16. Verificăm 16. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Il est refuzat. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri acceptat. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final este deschis. Le vote est clos. Închis. Adoptat. Felicitări raportorului.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 Je vais laisser quelques instants pour que les collègues puissent s'en aller. Bun, uh, așteptăm câteva momente până pleacă colegii cei care doresc să o facă cel puțin. Ok, je vous propose de commencer. Bun, vă de commencer avec le point 9 de l'ordre ordinea de zi. Vă rog. On peut commencer? Putem să începem? Mulțumesc. Începem cu punctul nou de pe ordinea de zi. Este un studiu, prezentarea unui studiu uh, despre integrarea refugiaților în Grecia, Ungaria și Italia. Îi dau cuvântul doamnei Manuele Samec uh, pentru un sfert de oră cât va prezenta acest studiu. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest studiu este o prezentare comparativă a evoluțiilor politice recente, în primirea și uh, integrarea uh, migranților în cele trei țări, Italia, Grecia și Ungaria. Și ideea a fost să vedem ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, uh, cât migranți au intrat și ce fel de politici au fost puse în aplicare în aceste trei țări și care au fost principalele provocări. Am analizat uh, de asemenea rolul finanțelor europene și modul în care aceste sosire au influențat opinia publică în ceea ce privește percepția fluxurilor de refugiați și migranți. Raportul uh, se bazează pe o analiză, pe documentele disponibile și pe trei rapoarte de țară făcute de experții din țările respective. venit aici în calitate de parlamentar maghiar pentru a asculta cu interes acest raport, dar mă întreb dacă dumneavoastră n-ați vrea să mențineți ordinea de zi, pentru că oamenii deci, poate că sunt la cafenea, știți, să aud discuții și e absolut imposibil să ascultăm raportul. Deci vă rog să rugați pe colegi să ia, să se ducă la cafenea și să stea acolo la pălăvrăgeală dacă vor și să-i lase pe cei interesați de raport să asculte. Mulțumesc foarte mult. După cum se vede, asta și fac. Doamnă, aveți cuvântul. Ce voi prezenta foarte pe scurt, pentru că nu am decât 10-15 minute, uh, sunt principalele concluzii ale rapoartelor comparative și apoi mai sunt rapoartele de țară făcute de experții naționali pe pagina de web. Uh, în primul rând, uh, fluxurile în privința lor cele trei țări au anumite similitudini în ceea ce privește poziția lor pe rutele migranților, dar pe de altă parte au abordări foarte diferite în ceea ce privește primirea și integrarea celor care solicită agil și a refugiaților. Toate aceste țări, începând cu 2014, au trecut printr-o creștere foarte mare a fluxului și o creștere neașteptată și în același timp aceste țări nu aveau multă experiență în ceea ce privește modul în care sunt primiți și integrați eh, solicitanții de azil și refugiații și eh, sunt uh, țări de sosire sau de tranzit în general și de obicei nu țări care reprezintă destinația finală. Oamenii vin aici și apoi încearcă să ajungă în alte țări, uh, state membre, continentale sau nordice. Toate, după cum vom vedea, uh, dau dovadă de o rată în creștere de respingere față de media europeană în ceea ce privește solicitările de azil. Să vedem un pic uh, situația, pe scurt, în fiecare din aceste trei țări. Uh, ce am spus până acum sunt principalele similitudini, dar evident există și diferențe. Grecia este punctul principal de intrare de pe ruta uh, mediteraneană răsăriteană. În 2016 și în 2017 a fost una dintre primele țări din Uniunea Europeană cu solicitări, din punct de vedere al solicitărilor de azil, în comparație cu populația mai mult decât dublul mediei EU28. Eh, eh, componența este destul de diferită pentru că există mult mai multe femei și minori care reprezintă aproximativ 40% în legătură, în comparație cu media europeană, în jur de 32% și asta arată că cei mai mulți uh, solicitanți de azil vin din Siria și uh, sunt în general familii venind împreună ca o consecință a războiului din 2016. Și din acest uh, motiv minorii neînsoțiți reprezintă un număr mai mic față de media europeană, 12% față de aproape 16% pentru cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Rata de recunoaștere este foarte scăzută. În 2016 era sub 24% față de aproape 61% în uh, celelalte țări europene. Ungaria a fost, era principala parteneriatare pe ruta din Balcanii de Vest. Uh, momentul culminant al solicitorilor de azil a avut loc în 2015, când Ungaria a fost țara uh, cu cel mai ridicat flux dintre cele 28 de țări europene care a atins 40% din totalul solicitărilor din cele 28 de state europene și uh, a existat o incidență, a avut un impact foarte puternic asupra populației. 18 pentru fiecare mie de, popula- de locuitori ai Ungariei. its board. După aceea, Ungaria și-a închis uh, granița și din 2016 încoace numărul de solicitanți de azil a scăzut uh, foarte mult de la 177 de mii la 29 de mii până la mai puțin de 4.000 în 2015. Deci a avut loc o schimbare majoră. În acest caz, Grupul cel mai mare venea din Afganistan și Siria, în special uh, bărbați tineri. Deci este o componență diferită comparativ cu Grecia. Și Ungaria a arătat în 2016 rata cea mai scăzută de recunoaștere din UE28, doar 8,4%. Media europeană a fost 60,8%. Italia, din cazul Italiei este ușor diferit de celelalte, din nou, este un punct de intrare principal pe ruta mediteraneană. Uh, cei mai mulți uh, uh, vârful a fost înregistrat în 2016 și 2017, este a doua, al doilea stat după Uh, Germania ca număr de solicitări de azil, însă nu ca și proporția populației. Și este un stat cu un numărul cel mai mare de minori neînsoțiți din UE28. Majoritatea solicitanților de azil provin din Africa, în special Nigeria, și mai mult decât în alte um, Uh, și sunt în special tineri, 80% între 18 și 34 de ani și 85% sunt uh, bărbați. Vă aduceți-vă aminte că în Grecia aveam 40% femei, deci este o componență diferită. Rata recunoașterii în 2016 a fost mai mare decât în celelalte state, 20-39%, însă mult mai scăzută decât uh, media europeană. Care a fost evoluția în ceea ce privește politica de primire și integrare. Primul lucru de ținut minte este că aceste state sunt în special state de mm, intrare. Deci majoritatea măsurilor au fost de primire și nu de integrare. Abordarea a fost uh, foarte diversificată cele trei țări. În Italia, însă și în Grecia, în mai mică măsură, au încercat să îmbunătățească sistemul de primire și de integrare prin extinderea facilităților, serviciilor, au încercat să simplifice procedura de recunoaștere pentru a uh, urgenta procesul de solicitări, de rezolvarea solicitărilor, pentru că acești solicitanți de uh, azil să poată să își caute un loc de muncă și să se integreze cât de curând posibil. Și în special în Italia se schimbă abordarea uh, și se încearcă implicarea uh, regiunilor și municipalităților locale mult mai mult decât în, în trecut. Deci există o implicare foarte mare a autorităților locale în uh, efort în politicile de primire și integrare. Ungaria are o abordare total diferită după marele exod din 2015, când Ungaria și-a închis granița cu garduri și a redus susținerea publică. A redus și finanțarea publică, deci majoritatea măsurilor de primire și de integrare sunt uh, luate în special de către ONG-uri. Dacă utilizăm acest indicator folosit pentru comparația internațională a politicilor de integrare a migranților, este un indicator care este cam vechi, dar este reprezentativ. Arată că în 2014 indexul de integrare MITEX, MIPEX uh, arată că Italia era peste media europeană, 59 comparate cu 51, și Ungaria și Grecia erau sub medie. Probleme cu măsurile de integrare. Acestea s-au datorat în special lipsei de experiență a acestor state, în special Grecia, dar și Italia, în ceea ce privește gestiunea fluxurilor de dimensiuni mari de refugiați. Au existat probleme de înregistrare, fluxurile mari de solicitanți de azil au făcut ca gestiunea administrativă a procesului de înregistrare să dureze foarte mult. De asemenea, aceste state, în special Grecia, dar și Italia, în parte, avea o capacitate administrativă slabă și o lipsă de coordonare între serviciile care trebuiau să se implice în primirea și integrarea solicitanților de azil și a refugiaților. O problemă majoră este lipsa de locuri de cazare pentru solicitanții de azil și pentru refugiați și investiții slabe în uh, măsuri de integrare pe piața muncii, uh, datorită fapt, în ciuda faptului că Grecia și Italia au fost uh, afectate cel mai mult de uh, Eh, criza economică, deci condițiile de ocupare erau eh, afectate de, chiar și pentru populația în general. Lipsa de finanțare reprezintă o altă problemă și, de asemenea, o atitudine din ce în ce mai negativă față de solicitanții de azil și, de, și către refugiați. Am examinat și o evaluare a materialelor disponibile în legătură cu costul politicilor de primire și de reintegrare. Ce putem spune este că aceste state se confruntă cu un cost foarte mare pe termen scurt al primirii solicitanților de azil și refugiaților, însă termenul pe termen lung al integrării să fie mai scăzut decât în statele de destinație, unde uh, sunt implicate majoritatea politicilor de integrare. Fondul Monetar Internațional a făcut evaluări care arată creșteri mari în costul pe termen scurt în Italia și Grecia. În Ungaria acest cost a rămas sub media comunitară. În ceea ce privește finanțarea, Fondul principal utilizat uh, este fondul pentru integrare pentru azil și migrație, utilizat în primii pași. În Italia se pune accentul pe consolidarea sistemului de primire. În Ungaria este folosit în special pentru educație, cursuri de limbă și pentru măsuri de incluziune socială pentru refugiați recunoscuți. În Grecia au existat probleme cu implementarea acestui fond. Încă erau în faza de demarare a utilizării acestui fond pentru politica de eh, primire și integrare se utilizează și Fondul European de fond, Fondul Structural și de Investiții, Fondul Social European, în special în Italia și Grecia, pentru a susține politicile de integrare pe termen lung, formare, ocupare și non-discriminare. Cu toate acestea, problema cu Fondul Social European este că nu este menit specific solicitanților de azil și refugiaților, Însă există măsuri pentru persoane dezavantajate, deci uh, măsurile pentru solicitanți de azil și refugiați sunt incluse în cadrul altora. Am mai menționat anterior că există probleme în aceste state în ceea ce privește atitudinea publică față de migranți și solicitanții de azil. Problema a fost că intrările s-au concentrat uh, pe un teritoriu, teritoriu redus de frontiere, deci uh, în zonele de, din sud, în uh, e, Italia, în Grecia, insulele, în Ungaria, granița cu Serbia în principal și faptul că au ajuns atât de mulți oameni în zone atât de mici a crescut zona, atitudinea de antagonism în cadrul publicului și au apărut mișcări antimigrație. Uh, cei care răspund că aveau atitudini negative față de emigranți din Eurobarometru, uh, la sfârșitul anului 2016, este mai mare decât media comunitară. 81% în Ungaria, 70% în Grecia și 69% în Italia. Și probabil această rată este în creștere în Italia. Această deteriorare a atitudinii publice și a opiniei publice reprezintă un risc pentru coeziunea socială în aceste state, însă un alt aspect care trebuie să fie subliniat în aceste sondaje este că există o percepție a opiniei publice că au fost că lăsați singuri. Opinia publică consideră că statul lor a fost lăsat să rezolve problema singur și o proporție din ce în ce mai mare cere o politică comună europeană pentru migrație și pentru punerea în comun a responsabilităților. În încheiere, în ceea ce privește provocările pe viitor, există necesitatea de a reduce presiunea asupra zonelor de frontiere, să se susțină o redistribuire mai corectă a solicitanților de azil între statele membre – de asemenea, modalitatea de a susține aceste state îmbunătățirea, îmbunătățirea capacităților pentru a reduce disparitățile în diverse domenii. De asemenea, de a contracara aceste atitudini împotriva migrației și să implicăm mai mult comunitățile locale și sectorul privat pentru a susține măsuri de primire și de integrare. Acestea au fost câteva dintre recomandările strategice care mm, decurg din această analiză comparativă o implicare și un rol mai mare al instituțiilor europene pentru a susține redistribuirea solicitanților de azil și a migranților între statele membre o guvernanță mai eficientă, multinivel, cu implicarea autorităților locale și regionale. Aceste autorități solicită să fie mai implicate în procesul decizional și să uh, fie ajutate să își constituie capacități de a face față acestor probleme. Punerea în comun a costului măsuri de conștientizare pentru a susține atitudini mai deschise și o mare problemă legată de colectarea datelor și monitorizarea măsurilor uh, efectuate, atât la nivel național cât și local. Și închei aici, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul PP-ului, domnul Casa, domnul Cosa. az előadását is. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui studiu. Pentru început aș dori să observ că vin dintr-una dintre țările în cauză. Eu sunt maghiar și există anumite observații în acest studiu în care ar putea fi un pic uh, modificate sau reformulate, pentru că conțin uh, descrieri negative și nu este un lucru care să ne ajute în discuția actuală, pentru că este vorba despre chestiuni importante. Cred că este important să Uh, clarificăm uh, toate noțiunile. Um, refugiat, refugiat ilegal, migrant, migrant economic. Există foarte multe noțiuni care sunt un pic amestecate. Pentru Ungaria acest lucru este important și de fiecare dată subliniez acest lucru la Parlamentul European. Este important să se facă diferența. Ce înseamnă aceste noțiuni? Trebuie lămurite. Uh, și cred că trebuie să-i ajutăm pe cei care sunt îndreptățiți să solicite azil și protecție în baza acordurilor internaționale. Politica migrației din Ungaria se bazează pe protecția granițelor externe ale Ungariei. Ungaria este o țară relativ mică și am auzit discutându-se aici despre costurile integrării Ungaria plătește mai puțin pentru integrare decât alte țări, dar trebuie să subliniez că Ungaria a finanțat singură garduri de la graniță. Doar acest gard a garantat ca intrarea migranților să se facă în mod legal și a costat 800 de milioane de euro. Uniunea Europeană nu, s-a dat, nu a dat dovadă de solidaritate până acum și cu acest gard ajutăm și celelalte state membre pentru a menține la cote scăzute presiunea migratorie. Aș dori să subliniez încă o dată că susține migrația civilizată și legală, deci cea care are loc în baza unor acorduri internaționale și dacă există un cadru legal. Deci dacă oamenii trec granița legal și solicită azil, acest tip de migrație este susținut de Ungaria. De aceea vreau să pun întrebarea. Mi se pare foarte interesant. Grecia este mai apropiată de Orientul Mijlociu și acolo au existat mai puține solicitări de azil decât în Europa Centrală, de pildă în Ungaria. Cum se face? Au zburat așa peste Grecia sau cum s-a putut întâmpla așa ceva? Faptul că nu au depus solicitări de azil în Grecia, ci în Ungaria. Prima solicitare nu a fost trimisă, nu a ajuns în Grecia, ci în Olanda. Cum se poate așa ceva? Deci Grecia a fost primul stat membru unde au ajuns uh, acești refugiați. Este important ca acest proces să fie permanent supravegheat de Uniunea Europeană. Pentru mine personal și pentru Ungaria. Și cred că vorbesc în numele colegilor mei. A, trebuie să garantăm protecția oamenilor, dar trebuie să lămurim noțiunile. Și un ultim aspect uh, care nu a fost luat deloc în calcul de studiu. Sunt convins că problemele trebuie tratate de la rădăcină, de acolo de unde apar, acolo trebuie depășite. Adică trebuie să combatem cauzele migrației. În statele de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria au investit foarte mulți bani în țările de origine pentru a crea alte oportunități economice, pentru a avea o mai bună politică educațională, pentru ca acest refugiat să rămână acasă și să nu plece. Și mai vreau să fac o uh, remarcă în încheiere. Discuția în interiorul Uniunii Europene este departe de a se fi încheiat, dar este important ca solidaritatea să rămână flexibilă. Nu există o soluție unică și anume să, ca refugiații să fie primiți în mod obligatoriu, statele membre trebuie să aibă opțiuni care să o aleagă pe cea mai bună. Și o ultimă observație. Nu, nu spun că am fost șocat, uimit, dar au fost foarte mulți tineri și copii printre refugiați. Știm din surse sigure că nu este vorba de fapt despre copii. Practic ați manipulat datele pentru a uh, dobândi și eu am manipulat datele pentru a dobândi un anumit statut. Pentru a sintetiza, cred că trebuie să lămurim acest lucru, trebuie să uh, ca migrația să aibă loc regulat, uh, granițele exterioare trebuie protejate și problemele trebuie rezolvate la fața locului, astfel încât oamenii să rămână în țările lor de origine. Și cei care chiar au nevoie de ajutor să-l primească. Mulțumesc! Partea socialiștilor și democraților nu este nimeni. Nu, domnul Calvi Șambon nu este prezent. Nu este reprezentat. Îmi cer scuze, da? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu, care într-adevăr este extrem de interesant. Aș dori să pun o întrebare și să fac câteva observații. Prima întrebare dacă există cifre în legătură cu costul acestor măsuri de primire a refugiaților și repartizarea acestor costuri între Uniunea Europeană și ceea ce au acoperit statele membre. Mi s-a părut să aud că în Italia 85% plătise Italia și 15% Uniunea Europeană. Și aș dori să știu dacă în cele trei state uh, unde vorbiți despre această problemă a costurilor, dacă aveți cifre. Acest lucru mi se pare foarte important pentru a vedea care este partea noastră de responsabilitate sau irresponsabilitate în, acest, uh, în această temă. Pentru că Trebuie să vorbim despre integrare, însă în ceea ce privește primirea ca refugiat, suntem de acord cu faptul că primirea ca atare este o responsabilitate europeană, chiar dacă există state care sunt mai degrabă state de primire și uh, v-ați bazat uh, în studiul dumneavoastră pe state de primire. După aceea ați aveți dreptate să spuneți că există o problemă a opiniei publice. Nu fac parte dintre cei care uh, crede că opinia publică greșește, dar nici, mă, nici nu cred că opinia publică are dreptate. Aceste chestiuni sunt uh, chestiuni care, pe care noi, în calitate de aleși, uh, ne preocupă. Și sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru maghiar. Una dintre dificultățile pe care le avem legate de opinia publică este că nu știm foarte bine dacă vorbim despre venirea refugiaților, despre acceptarea statutului de azil pentru acești refugiați în momentul uh, examinării situației, dacă vorbim despre integrarea acestor refugiați sau dacă vorbim în general despre imigrație. Și eu cred că opinia publică uh, este în confuzie. Pentru opinia publică cred că există ideea că Există un fenomen global de migrație care nu poate să fie stăpânit și amestecăm puțin lucrurile în ceea ce privește refugiații în legătură cu care există un sistem de valori și valorile Uniunii care trebuie, sunt fundamentale și trebuie respectate. Chestiunea imigrației este de o altă natură și ne duce la echilibru între populația care ajunge și capacitățile de integrare diferite ale statelor din Uniune. În acest sens, cred că, chiar și în studiul dumneavoastră, eu am citit rezumatul în franceză, ultima frază pe care o menționați este că încurajați spiritul colectiv și uh, încurajați avantajele imigrației. Nu cred că despre asta trebuie să vorbim atunci când discutăm despre refugiați. Sunt două lucruri diferite. Evident, știm că este vorba de probleme dificile. Avem discuții chiar și în interiorul Uniunii. Nu știu dacă finanțarea primirii refugiaților și a integrării lor, chiar provizorie, ține de uh, construirea unor garduri cu sârmă ghimpată. Nu cred că este vorba chiar de măsuri de primire. Însă sunt de acord și cred că toți cei care lucrează pe această chestiune cred același lucru, că Mm, problema trebuie să fie tratată în amonte, însă în ceea ce privește refugiații sau imigrația, tratamentul nu este același lucru. Când este vorba de imigrație, în general, vorbim despre ajutoare de dezvoltare. Când este vorba de primirea refugiaților, ne aflăm în fața unei alte probleme care ține de uh, destructurarea statelor de, ori, statelor de origine și acolo știm că responsabilitatea este extrem de complexă. V-aș pune așadar a doua întrebare. Prima a fost în legătură cu repartizarea costurilor. A doua întrebare este dacă știți dacă în statele pe care le-ați observat, cele trei state, există o parte care nu ține doar de integrarea celor veniți și a refugiaților care obțin dreptul de ședere, ci dacă există și o reflecție în legătură cu perspectivele de returnare, de întoarcere acasă, pentru că există state în criză acută, însă nu se poate considera că problema este rezolvată definitiv atâta timp cât în, au apărut uh, faze de distrugere acută, însă putem de asemenea să ne gândim la un viitor când aceste populații s-ar putea întoarce să reconstruiască uh, țara de origine în, moment, în momentul în care criza va fi trecut. Vă mulțumesc. Monsieur Benifai? Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Benfei. Mulțumim pentru această prezentare. Din păcate, am participat la o altă reuniune unde aveam de făcut o prezentare, așa că n-am auzit-o pe aceasta, dar am primit deja textul și vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Am și câteva comentarii de făcut. Fără îndoială, integrarea refugiaților în societatea noastră rămâne un subiect cheie pentru decidenții europeni. Ne aflăm într-o situație serioasă care necesită angajament politic la cel mai înalt nivel, în special finalizarea pachetului pentru azil. Urmează și discuțiile referitoare la noul cadru financiar multianual și dacă nu alocăm politicilor pentru integrarea migranților venituri suficiente, vom face o mare greșeală. Am fost raportor în această comisie pentru includerea socială uh, pe piața muncii a refugiaților, un raport și mă bucur să văd că multe dintre punctele care se regăseau în raportul meu le văd acum în studiul dumneavoastră. Primire, măsuri de integrare, uh, lipsa de strategii pe termen lung și resurse suficiente. Având în vedere provocarea uh, cu care se confruntă cele trei țări, nu e nicio surpriză să vedem că există mari diferențe între politicile introduse de politic Ungaria pe de-o parte și Grecia și Italia pe de altă parte. Asta arată cât de important este să ne consolidăm eforturile pentru a crea un sistem european care să nu poată fi uh, incapacitat de acțiunea unui singur stat membru, pentru că e vorba de viața a sute de mii de oameni și evident că este o chestiune relevantă la nivel european, nu la nivel de stat membru. Sistemele de primire și integrare din aceste sisteme este evident că depind în totalitate de fonduri europene, în special la MIF și ISF. Acesta din urmă nu vizează direct solicitanții de azil, însă Parlamentul dorește să se acorde suficiente resurse pe teren în mod rapid și eficient. ISF trebuie să fie consolidat, AMIF trebuie să fie mai solid și să îmbunătățim sinergiile Acest proces necesită să implice autorități locale și regionale, participanți din partea societății civile, care adesea conduc programele. Comisia lucrează la asta. Uh, așteptăm noua propunere CFM pentru o abordare echilibrată. Vreau de asemenea să adaug că întotdeauna ca ultim punct, există o problemă de sensibilitate politică. E foarte dificil pentru autoritățile regionale și locale să ia hotărâri dificile în ceea ce privește alocarea de bani ESF pentru proiecte privind integrarea refugiaților în locul altor grupuri vulnerabile. Deci trebuie să existe o capacitate de planificare și un impuls dat de la nivel european. Dacă nu, stimulentele care se folosesc de regulă în campaniile electorale vor uh, avea prioritate, adică identificarea de grupuri vulnerabile care influențează și voturile în același timp. Trebuie să înțelegem care e problema. Încă o dată mulțumim pentru aceste eforturi. Sunt sigur că se vor dovedi utile pentru activitatea Comisiei și a Parlamentului. Și în curând vom lua decizii importante cu privire la planificarea de resurse și, după părerea mea, acesta este un subiect esențial când abordăm aceste probleme. Pour la GUE, ni GUE, Verzi și FTD nu sunt reprezentați aici, așa că îi dau cuvântul lui Dominic Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă, pentru această prezentare referitoare la integrarea refugiaților în Grecia, Ungaria și Italia. Evident, ați luat uh, o țară destul de reprezentativă pentru acest uh, fenomen. Vă mulțumesc într-o primă parte a intervenției mele pentru onestitatea intelectuală de care ați dat dovadă în raportul dumneavoastră. Ați menționat niște cifre grăitoare și vedem că există puțini refugiați în aceste țări și în această țară, dar există migranți economici. Mulțumim ne spuneți că veți demonstra că acestea sunt porți de intrare și, prin urmare, um, aceste țări sunt țări de trecere. Dat fiindcă vorbim de niște țări de trecere, nu au nici o alegere de făcut, nu au dreptul la o alegere. Fie trec la procedurile de reglementare, astfel încât acești migranți să poată trece prin țara respectivă către o altă destinație, și am înțeles că asta este valabil mai ales pentru Grecia și Italia, aici trebuie făcute eforturi, sau închid porțile și pun zăvorul. Am înțeles că aici ați, v-ați referit la Ungaria. Dar mai există o a doua parte în care ați venit cu o oarecare părtinire politică. Vă amintesc că în urmă cu doi ani am avut o audiere la care a participat reprezentantul european al Crucii Roșii și un președinte al unei asociații internaționale pentru migrație, un domn care venea din Africa, nu știu dacă vă amintiți, domnule președinte, și acest domn ne-a explicat că migrațiile anuale implică 60 de milioane de persoane și ei au făcut anumite studii și au demonstrat că din aceste 60 de milioane, 10%, adică 6 milioane, vizau țările europene. În același timp, Crucea Roșie a folosit exact aceleași cuvinte ca dumneavoastră și antevorbitorii mei uh, la fel au folosit termenul integrare. Crucea Roșie avea trei priorități. În primul rând, integrarea, în al doilea rând, găsirea unui loc de muncă și în al treilea rând, destul de surprinzător, organizarea întregirii familiei semnificativ. Asta îi răspunde domnului Roșfor, dacă la un moment dat nu credem că acești adevărați refugiați vor dori să se întoarcă la ei acasă. Ei sunt destul de puțini în acest uh, context. E bine, termenul integrare pe mine mă deranjează și aș prefera termenul asimilare. De ce mă deranjează acest termen integrare? Vrem să le integrăm cu orice preț, cu obiceiurile lor. Și la ce duce asta? Asta duce la comunitarism. Care comunitarism? Păi, vorbim despre oameni care deja sunt aici, care au deja tradiții, dar nu, din totdeauna se spune, când mergi la Roma, trăiește ca romanii. Nu e vorba de a integra, e vorba de a asimila. Și cred că aici intervine partea părtinitoare a uh, discursului dumneavoastră. Ați vorbit despre o reacție rea a oamenilor. Dar de ce e așa de rea reacția aceasta? E o reacție, e un răspuns. De ce răspunsul dat de Ungaria e un răspuns rău, greșit? E un răspuns. Deputatul maghiar ne-a spus, Ungaria face ce poate cu ce are în locul în care se află. E un răspuns, e o reacție perfect justificată și întemeiată. Ați vorbit de o mișcare antieuropeană. Dar nu există așa ceva. Nu există decât oameni care constată că Uniunea Europeană, o structură absolut tehnocrată, ea poate decizii proaste, dar Europa există de 1000-1500 de ani cu tradițiile ei. Nu avem o mișcare antieuropeană. În ce moment uh, ar putea exista o astfel de mișcare antieuropeană care să spunem să dea Grecia deoparte. Nu există așa ceva. Dumneavoastră numiți uh, aceste reacții rele, proaste, dar eu o numesc o reacție întemeiată. Deci dumneavoastră reprezentați o structură tehnocratică, Uniunea Europeană, Comisia, comisarii, care nu sunt aleși de nimeni și care trimit texte Parlamentului European spre validare. Prin urmare, există un răspuns, o reacție justificată. Și, stimată doamnă Dat, fiindcă ne-ați explicat acest studiu, sincer, îmi pare rău că pun așa o întrebare prostească, dar dacă toți acești oameni, în loc să treacă prin Italia, Grecia și Ungaria, ar trece prin apartamentul dumneavoastră, acasă la dumneavoastră, ați fi mm, până peste poate de bucuroasă sau ați avea o reacție, un răspuns? eu cred că ați avea un răspuns, o reacție întemeiată. Pentru că frigiderul dumneavoastră sau dormitorul dumneavoastră sau copiii dumneavoastră va da naștere la semne de întrebare și dumneavoastră, în calitate de reprezentant al familiei, trebuie să vă ocupați de aceasta. Să luptăm împotriva atitudinilor negative, ați spus, și să cerem creșterea fondurilor europene. Asta e întotdeauna soluția, creștem și cu asta termin. 5-6 minute cred că am vorbit, nu mai mult. Deci creștem fondurile europene, dar de unde vin fondurile acestea? De unde vin? Din buzunarul cui? soluția, efectiv, pentru că trebuie să propunem o soluție și mă alătur totalitate intervenției colegului maghiar și domnul Roșfor a spus, soluția este, unu, să inversăm fluxurile migratorii. Dacă oamenii ăștia vin la noi, nu e pentru că suntem frumoși, ci pentru că au niște interese. Știm ce se întâmplă și cu lucrătorii care merg în Elveția, eh, care stau în zona de frontieră, pentru că salariul minim e mult mai mare acolo sunt de partat francez în Parlamentul European și evident că eu prefer francezii. Deci, soluția este ca acești oameni să fie fixați în țările de origine cu politici de codezvoltare. Și în loc să vrem să creștem bugetul UE, și să facem asta pentru a integra, cum spuneți dumneavoastră, pentru a asimila, toate aceste bugete ar trebui să fie dirijate către politici inteligente de co-dezvoltare împreună cu țările de origine. Mulțumesc! Mai doresc să intervină trei colegi. Aș vrea să vă rog să o faceți fiecare în două minute pentru că aș dori ca doamna Samec să ne poată răspunde. Puțin Thomas Mann. Mulțumesc mult. Eu sunt din Germania și stau lângă un maghiar, prietenul meu Adam. Dragă Adam, dacă chiar am putea să ne înțelegem, mi-ar plăcea să spun că o rezolvăm. Dar iată, în 2015 în Germania am primit refugiații care fusese înainte în Ungaria. Și vreau să atrag atenția asupra faptului că autoritățile din Ungaria i-au rugat pe germani să se activeze. Noi am plătit un preț ridicat pentru asta. Ni s-a spus că vin prea mulți oameni și nu sunt controlați și toți vin la noi, luați Noi am fost mândri de faptul că avem o cultură care primește pe oameni. Trebuie să fim atenți, să nu spunem că această cultură nu există. Adam, sunt de acord cu tine, trebuie să se facă diferență, solicitanți de azil, migranți, uh, refugiați, uh, ilegali, economici așa mai departe. Este important ca noi, ca responsabili politici, să spunem, vă rog, faceți diferență. Nu îi băgați pe toți la grămadă, pentru că nu poate funcționa așa ceva. Eram pe vremea aceea uh, în Parlament, când a fost raportul lui Brando Benefit, integrarea refugiaților pe, pe, pe piața muncii, am colaborat excelent și am ajuns la multe compromisuri. Și trebuie să spun că sunt mândru de asta. Sper ca mulți dintre cei care își exprimă rezervele, cum am aflat mai despre așa numitele regale, reacții legale, o prostie. Uitați-vă un pic la locurile unde trăiesc acești refugiați. Uitați-vă la mulți oameni care sunt voluntari, lucrează voluntar pentru a crea procese de integrare și vedeți cine îi sprijină nu se poate să acceptăm radicalizarea. Da, distribuție corectă, dar vă rog și solidaritate atunci când distribuim și să fim atenți să nu există un grup de la Visegrad împotriva celorlalți în, Uniu, în interiorul Uniunii Europene. Nu trebuie să permitem așa ceva, trebuie să facem ceva împreună. Vorbim despre solidaritate în multe domenii, așa că trebuie să avem și o distribuție egală a cotelor și o distribuție a costurilor. Uh, nu mai așa funcționează lucrurile. Și de aceea cred că acest uh, studiu a fost extrem de important și de bine realizat. Solidaritate, da, Uh, acțiune comună, da, și hai să nu ne uităm doar la ce spun mult micile grupuri cu voce tare. În primul rând, nu sunt atât de puternic și în al doilea rând trebuie să luptăm potriva radicalizării și apoi trebuie să spunem că noi suntem creați în baza solidarității și nu putem rezolva lucrurile decât împreună. Nu să construim noi garduri, ci să ne asigurăm că vorbim despre lucrurile comune și, în sfârșit, uh, Eh, să lucrăm cu decizii democratice și să nu să spunem nu, noi ne închidem sau chiar încercăm să introducem un veto. Nu trebuie să funcționeze așa ceva. Aș avea mult mai multe de spus, dar din păcate nu avem decât două minute. În regulă. Merci, cher coleg. Uh, Madame Weber aussi, donc deux minutes. Doamna Weber, două minute, îmi pare rău. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, Mulțumim pentru acest studiu și această prezentare. Au trecut 2000 ani de când oamenii au mers în Roma ca sclav, gladiator. Eu cred că lucrurile s-au schimbat în ultimii 2000 de ani. Deci ar trebui să luăm ce e bun din Imperiul Roman și să ne uităm totuși la ce s-a întâmplat în 2017 și 2018. Am o problemă cu acest studiu nu neapărat că am o problemă, dar colegii mei, domnul Benifei, domnul Roșfor, au spus că ce s-a întâmplat cu aceste trei țări în ultimii doi ani e absolut neașteptat. E o situație absolut unică. Practic, niciodată până acum n-au fost confruntate cu așa un flux de refugiați, de migranți, și evident că nu erau pregătite. Și da, am auzit destul de des folosit termenul integrare. Integrarea refugiaților. Pe raportul domnului Benife am fost raportor din partea ALDE. Între e adevărat că atunci când vorbim despre ai primi pe acești oameni și apoi a integra, asta înseamnă pe de o parte uh, cunoștințe și țări care n-au fost confruntate cu astfel de lucruri, cunoștințele astea nu cad din cer și sigur că e vorba și de bani. Și sincer, ce m-a deranjat în momentul în care Comisia Europeană a cerut solidaritatea statelor membre, și sunt absolut de acord, trebuie să avem solidaritate, dar ce m-a deranjat este faptul că însăși Comisia nu era pregătită să intervină să ajute aceste țări. Să ajute ONG-urile de acolo, să ajute autoritățile, să-i primească pe acești oameni și să explice apoi de ce fel de integrare avem nevoie. Integrarea în educație, accesul la sănătate, câți bani a cheltuit Comisia Europeană pentru această situație ieșită din comun cu care ne-am confruntat cu doi ani în urmă. Mulțumesc, doamna Sotova, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. solidaritatea Solidaritatea este un lucru de la sine înțeles. În acest val uh, de migranți uh, care a venit asupra noastră, cred în primul rând că uh, politicienii trebuie să fie interesați de siguranță. Trebuie să o spun nu pot să fac uh, o separație între siguranță și solidaritate. Vreau totuși să vă mulțumesc pentru acest studiu. Studiul mi se pare o bază, pentru că noi avem de fapt nevoie de uh, informații uh, actualizate. Nu, nu vorbim, nu suntem în 2017, situația a evoluat între timp cum, ca să reușim cu integrarea, avem nevoie de informații. Cum reușim să integrăm pe acești oameni pe piața, de, pe piața muncii? Informațiile concrete pe care le avem din Grecia, dar pe care aș dori să le verific, ne spun că nu prea merge. Uh, Există acolo în continuare uh, tabere sau centre în care acești oameni continuă să stea și sunt oameni care nu se formează, nu învață, nu pleacă, nu se duc în alt loc și nu se întorc în țările lor de origine. Așadar, cred că, fără îndoială, este nevoie să vedem această problemă și din perspectiva datelor pe care le avem începând cu anul 2014. Dar acum este 2018 și permanent trebuie să cunoaștem situația actuală, trebuie să urmărim și este o situație mult mai complexă decât ne arată acest studiu. Mulțumesc! Si? Mulțumesc, doamna Morvai! Köszönöm szépen, eh, attól tartok, hogy... Eh, Mulțumesc mult! Domnule Thomas Mann, mă tem că n-ați înțeles prea bine ce s-a întâmplat în 2015. În calitate de cetățean german, uh, vă prefaceți că ați făcut un mare serviciu Ungariei în momentul în care ați primit uh, sute de mii de fugari, de refugiați, de migranți. Pentru noi ați făcut-o. Dumneavoastră ați invitat pe acești oameni, doamna Merkel, doamna cancelar. Și cultura ei, cultura primirii, germanii care au venit cu afișe pe care scria bine ați venit, sute de mii de oameni. Maghiarii nu i-au invitat. Maghiarii au suferit când acești oameni au uh, invadat gările, au atacat trenurile în Seged și în alte orașe din Ungaria. Noaptea au uh, trezit țăranii, au intrat în curțile fermelor, uh, locuri izolate, mulțumim foarte mult, nu ne mai trebuie asta din partea dumneavoastră, nu ne-ați făcut niciun fel de serviciu, dumneavoastră i-ați invitat pe acești oameni, atunci luați la dumneavoastră, noi nu-i vrem sub nicio formă. Ați vorbit aici de parcă ați uh, vorbit cu partidele de opoziție din Ungaria care după 8 aprilie vor să preia puterea în Ungaria. Dumneavoastră, în Germania și în Uniunea Europeană, vă bucurați de cele spuse de domnul Mann aici. Uh, vreți să încetăm cu veto-ul nostru, Ungaria nu trebuie să mai fie un obstacol și vă spun, ne spuneți că trebuie să continuați cu această politică jalnică migratorie lansată de doamna Merkel și de Uniunea Europeană și pe care, care l-au băgat-o pe gât Ungariei și întregilor țări europene sper ca maghiarii să fie suficient de înțelepți că să nu accepte așa ceva să nu vă îndeplinească dorințile. Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria. Mulțumesc. Euh, euh. Avem 5 minute. Încercăm în orice caz, uh, domnului Samet, pentru a răspunde întrebărilor puse, deși probabil că uh, nu va putea spune foarte multe. Mr. President, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Da, e o dezbatere foarte interesantă. Vreau să subliniez că am efectuat un studiu Asta e ceea ce am făcut. Nu e vorba de un raport ideologic. Ne-am uitat la date, ne-am uitat la informațiile disponibile, am uh, clarificat terminologia la început, am clarificat exact despre ce va fi vorba. Studiul se referea la integrarea refugiaților. Am spus că se vorbește în special de Grecia, Italia și Ungaria. Am considerat că e important să diferențiem între solicitanți de azil și refugiați. Pentru că refugiații, recunoscuți ca atare, au dreptul de a rămâne în țara în care sosesc și au dreptul de a avea acces la toate serviciile disponibile în țara respectivă, pentru că sunt recunoscuți ca fiind refugiați. Adică fug din calea războiului, a de a persecuției și alte situații similare. Solicitanții de azil însă sunt altă treabă. Solicită să fie recunoscuți, fac o, fac o cerere în acest sens, sosesc în țară și există o procedură pentru a-i uh, prelua, pentru a vedea dacă pot fi recunoscuți ca uh, refugiat sau nu. Procedura aceasta este una de durată și pe această durată oamenii au nevoie de cazare. Cu cât e mai rapidă procedura, cu atât mai bine. Pentru că dacă sunt recunoscuți, putem începe să găsim măsuri pentru a le sprijini integrarea pe piața muncii și așa mai departe. Dacă procedura este foarte lungă, nu pot lucra în majoritatea țărilor și ar trebui să facem ceva, să învățăm limba sau uh, ne le oferim sprijin, să le cerem să facă muncă voluntară, putem face ceva politic în sensul acesta. Subliniez, deci, terminologia este clar folosită și datele clar spun când vorbim despre solicitați de azil, când vorbim despre refugiați și când vorbim despre migranți în general. Pentru că deocamdată nu există date agregate. avem uh, informații doar cu privire la grupuri generale de migranți. În ceea ce privește costurile, aceasta este o revizuire a materialului disponibil și a unor interviuri, uh, deci n-am putut să calculăm exact costul primirii și al integrării în aceste trei țări și ne-am uitat doar la, am studiat să vedem ce fel de sprijin venea din fondurile europene. În ceea ce privește politicile de returnare. Acestea nu sunt adresate de regulă refugiaților pentru că ei nu se pot întoarce în țările lor. Dacă s-ar întoarce în țările lor, s-ar confrunta cu mari riscuri. Deci haideți să fim clari despre ce vorbim. În ceea ce privește atitudinea negativă, n-am vorbit niciodată despre o atitudine rea, greșită. Am spus atitudine negativă. a oamenilor care au răspuns la studiu și mă întrebam, poate fi explicată această atitudine pentru că acești oameni, aceste țări s-au confruntat cu, un, um, cu intrări masive de persoane. Deci aceste atitudini negative pot fi explicate. Nu îi judec, într-adevăr, cred că este o problemă și cred că trebuie făcut ceva în acest sens. Apoi, în ceea ce privește informațiile la zi. Studiul a fost făcut anul trecut, deci informațiile acopereau până în iunie 2017. Acum Există astfel de informații până la începutul lui 2018 cu privire la sosiri și ne arată că acestea sunt în scădere, dar că încă mai există un volum destul de mare de solicitați de azil care așteaptă să vadă dacă cererea lor e acceptată sau nu. Deci problemele există. Și problema este cu acești oameni că până când nu se ia o hotărâre, oamenii ăștia rămân în suspensie, așteptând un rezultat, nu pot lucra, nu pot face nimic. Deci probabil că ar trebui să ne gândim și la ce gen de politici putem avea pentru a implica în proiecte, astfel încât să poată contribui la comunitățile locale. Cred că am acoperit cam tot. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Următoarea întâlnire va avea loc pe 27 martie, va începe la ora 14.30. Ne mulțumesc și interpreților și vă urez o zi bună.